So, dear colleagues, yes. now we move to the Econ part. Mulțumesc. Trecem acum la reuniunea Comisiei Econ. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor de la Comisia Emplă pentru această primă parte. Trebuie să le urez din nou bun venit uh, oaspeților noștri și uh, se impune să adoptăm însă și ordinea de zi. Apoi, la anunțul nu am nimic și atunci putem trece direct la continuarea dialogului nostru economic și acum ne vom concentra asupra părerii Comisiei cu privire la proiectele de buget uh, din statele care sunt membre din zona euro. Niciun proiect de buget uh, nu a fost considerat uh, necorespunzător în totalitate. Și aici se impune să spunem că există totuși o serie de state membre care care depășesc obiectivele pe termen mediu știind că Comisia, în conformitate cu recomandările specifice pe țară, și-a exprimat intenția de a face uz de latitudinea care este rezervată prin uh, legislație în uh, a face aceste evaluări, astfel încât în două cazuri se justifică obiective bugetare mai bine aplicate decât uh, matricea folosită. Cred că este o inovație pozitivă care dă dovadă de mai multă coerență la nivel uh, orizontal cu evaluarea Comisiei în ceea ce privește poziția bugetară și condițiile macroeconomice. Deci, iată, mai multă coerență la nivel orizontal și o evaluare mai detaliată a contextului individual. În ansamblu știm că avem o reducere semnificativă atât a deficitului cât și a îndatorării, în special pe partea de deficit. Sigur că suntem încă deasupra obiectivelor noastre, dar Citind uh, diferitele previziuni, iată că rata de îndatorare probabil în viitoarea previziune va fi mai bună decât uh, fusese anterior. Deci supraperformăm puțin, iar acum s-a mers pe abordare neutră din punct de vedere fiscal, uh, inițial fiind ușor expansionistă. Acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul primului vicepreședinte Dombrovski și apoi ulterior domnului Moscovici. Chair, honorable. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Pe lângă pachetul uh, din semestrul european, analiza anuală a creșterii și așa mai departe, am adoptat și uh, avize privind uh, proiectele de buget din 18 state membre din zona euro, cu excepția Greciei, care face obiectul în continuare programului uh, MES. Adoptarea acestor avize pe marginea proiectelor uh, de buget din statele care fac parte din zona euro ne permite, să, permite statelor membre să, să țină seama de recomandările Comisiei Europene. În general, situația bugetară a zonei euro s-a îmbunătățit ca urmare a redresării economice și preconizăm ca această tendință să continue. Cu toate acestea, ținând seama de faptul că statele membre se află în etape diferite ale ciclurilor lor economice, insistăm în continuare asupra respect, uh, găsirii echilibrului uh, potrivit între ex, uh, politică economică expansionistă și o politică bugetară precaută. Doar așa o să îmbunătățim în continuare uh, rezistența economiilor noastre pentru a putea face șocurilor posibile mm, viitoare. După uh, bunătățile din anul 2016, uh, deficitul structural preconizăm că în anul 2015 va crește cu 0,1% din, din PIB. Poziția fiscală a zonei euro pe anul 2018 va fi în mare neutră ceea ce ni se pare a fi un lucru adecvat, ținând seama că redresarea economică actuală este caracterizată de câteva caracteristici atipice. O poziție fiscală neutră respectă și părerea um, Comitetului European de Risc Sistemic. Există doar două state membre din zona euro, Franța și Spania, care fac obiectul procedurii um, um, unui deficit excedent, excedentar Spania foarte probabil va respecta uh, normele pactului uh, de stabilitate. Considerăm că va ajunge la 3% din an, pe, pe anul 2018. Uh, Franța ar trebui să-și corecteze deficitul excesiv în acest an și va face obiectul măsurilor preventive din pactul de creștere și stabilitate începând cu anul 2018 și uh, probabil că proiectele sale de, de, de buget nu vor respecta uh, pre- prevederile pactului de stabilitate. Șase dintre statele membre respectă pactul de creștere și stabilitate, cinci alte state fac parte din uh, respectă în mare uh, prevederile acestui pact și alte cinci se află în situația riscantă de a nu respecta prevederile acestui pact. Austria, Belgia, Italia, Portugalia și Italia și Slovenia. Cerem tuturor statelor membre care riscă să nu respectă prevederile acestui pact să ia măsurile necesare astfel încât uh, bugetul pe anul 2018 să respecte prevederile Pactului de Creștere și Stabilitate. Știți că împreună cu Pierre am adresat o scrisoare Ministrului de, eh, de Finanțe din Italia, domnul Padoan, cerându-i să eh, respecte eh, eforturile necesare pentru a ajunge la un surplus de 0,3% din PIB. Și după cum a a spus deja domnul uh, Gualtieri, este o cifră mai mică decât rezultatul automat uh, aplicării matricei. Insistăm în continuare asupra necesității reformelor structurale, mai ales când vine vorba de uh, sistemul de pensii, care sunt deose- este deosebit de important pentru situația Italiei și cerem Italiei să respectă criteriile legate de uh, deficit până în uh, primăvara anului 2018. Deci, în general, uh, Situația fiscală a zonei euro se îmbunătățește în mod treptat, cu tot mai puține țări care fac obiectul uh, procedurii unui deficit uh, excesiv și, în general, cu nivelul datoriei în scădere. Și acum, dacă îmi permiteți, o să-i dau cuvântul lui Pierre, care o să vă explice uh, deciziile luate în contextul pactului de creștere și stabilitate. Vă rog, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Valdis a prezentat uh, mesajele orizontale pe care le transmite statelor membre în acest pachet. Dar trebuie să constatăm că există diferențe considerabile între statele membre, deci avem o abordare diferențiată. Uh, și trebuie să ajungem la un echilibru foarte bun între eforturile pe care le facem pentru viabilitatea finanțelor și în același timp măsurile necesare. Deci nu putem să continuăm cu o măsură, o măsură care până acum nu a dat roade. Promovarea unei aplicări inteligente a pactului de stabilitate se impune. Ceea ce dorim noi este să respectăm regulile în integritatea lor și uh, când văd că nivelul mediu de deficit este de 1,1% și 0,9% era, uh, va fi în 2018, când văd că probabil vom avea un final a procedurilor de deficit excesiv în 2018, mi se pare că nu este chiar atât de laxist ceea ce facem, dar în același timp folosim și uh, instrumentele de flexibilitate necesare. Am avut 18 proiecte de buget până acum primite, pentru că Grecia este în altă categorie. Germania și Austria au prezentat planuri bugetare pe baza unor politici uh, diferite pentru că au avut alegeri. Spania a transmis în fine și ea un proiect de plan bugetar, uh, proiect de buget, cu diferența că există o întârziere în procedura sa bugetară care este legată de situația pe care o cunoaștem în Catalonia. Statele acestea trebuie să prezinte un plan actualizat de buget atunci când vor avea un nou guvern sau în momentul în care vor avea mai multă disponibilitate, uh, când bugetul va fi disponibil. Știți că regulile însă sunt diferite dacă o țară se află în partea preventivă a pactului sau în partea nepreventivă. Cele care sunt în Uh, domeniul preventiv, cu, trebuie să rămână cu obiectivele stabilite sau să-și ajusteze traiectoria dacă nu sunt în marja care trebuie. Însă trebuie să creăm o marjă, trebuie să limităm riscurile care apasă pe viabilitatea finanțelor publice, deci trebuie să evaluăm de asemenea cum se respectă criteriul datoriei. Statele membre, în cadrul uh, părții corective a pactului, deci deficitul superior la 3%, trebuie să se uh, supună obiect, stabil, uh, obiectivelor stabilite de către Consiliu. Niciun stat membru, și acesta este foarte bine, nu a fost considerat în nonconformitate foarte gravă. Comisia nu a cerut așadar niciun plan rectificativ de buget. Însă anumite planuri sub, care au fost prezentate uh, prezintă îngrijorări și noi am cerut de aceea informații suplimentare la Belgia, Franța, Italia, Portugalia. Răspunsurile pe care le-am primit de la statele membre au fost considerate în analiza făcută. În mai multe cazuri, uh, Comisia consideră că ajustarea bugetară este um, se justifică, analizele noastre se concentrează pe diferite cazuri de risc și necesită ca uh, unele măsuri să fie luate. Acum revenim la detaliile uh, țărilor despre care vreau să vorbesc. Șase țări, de exemplu, au înaintat un proiect de buget pe care noi îl considerăm conform uh, Uh, Valis a vorbit de cinci țări la care considerăm că este conform proiectul. Cinci țări sunt țări în care proiectul de buget uh, intră într-un risc de nonconformitate cu uh, exigențele pactului din 2018, ceea ce arată că există o diferență foarte mare față de 0,5% care este stabilit ca obiectiv față de 0,25% în 2 ani. Belgia, Italia prezintă un risc de nonconformitate față de criteriul de reducere a datoriei, iar în cazul Italiei există o incertitudine considerabilă față de perspectivele bugetare și bugetul definitiv. Am scris de aceea autorităților italiene pentru a le informa de intenția noastră de reevaluare a respectării criteriului de reducere a datoriei de către țara aceasta până în primăvara lui 2017 pe baza datelor reale din 2017. Deci, pentru a putea garanta fiabilitatea finanțelor uh, publice, considerăm că o, depăș- o diferență în cadrul Sloveniei și Italiei este, de exemplu, de înțeles, însă două țări mai sunt în continuare în uh, latura corectivă. Franța, de exemplu, noi plecăm de la premiza că deficitul va fi de uh, 3%, sub 3% în 2017. Am examinat de aceea proiectul de buget 2018 deja având în minte regulile uh, brațului preventiv și conform analizei noastre, acest proiect de buget prezintă un risc de nonconformitate cu exigențele pactului față de mm, uh, deficitul structural. Avem chiar o deconsolidare pentru anul 2018 de 2,8 puncte, deși considerăm că 0,1% cât era Uh, de, diferența prevăzută de către guvernul francez se va reduce și ea, așa cum se întâmplă în fiecare an, dar oricum, în această marjă avem mai multe întrebări în legătură cu non-respectarea criteriului de reducere a datoriei în 2018, ceea ce explică care a fost analiza noastră pentru Franța, iar proiectul de plan bugetar pentru Spania este considerat conform în global față de exigențele pactului de, din 2018, pentru că previziunile din toamna 2017 ale Comisiei prevedeau un deficit nominal sub valoarea de referință din tratat, adică de 3% din PIB în 2018. În același timp, efortul bugetar rămâne destul de clar inferior nivelului recomandat. Austria a cerut o flexibilitate suplimentară pentru 2017, pentru că unele state membre au subliniat incidența bugetară al venirii refugiaților. Iată, cam aceasta era ceea ce vreau să spunem. Not, dialogul nostru este un element central în guvernanța economică a zonei euro și, deci, o prioritate pentru comisie și eu mă uh, găsesc alături de Valdis pentru ca, uh, și vreau să fiu disponibil în continuare în fața noastră pentru ca să răspund la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Brian Hayes este primul intervenient în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule vicepreședinte, domnule comisar Moscovici, la reuniunea Comisiei Econ. Trebuie să recunoaștem că s-au făcut multe progrese în ultimii ani din punctul de vedere al reducerii nivelul datoriei publice în Uniunea Europeană. Am câteva întrebări legate de țara mea de origine, Irlanda, unde în ultimii ani S-au făcut progrese remarcabile. Prima întrebare se referă la amenințarea, riscul reprezentat de Brexit, de un Brexit uh, dur și cu care ar putea să fie impactul unei asemenea evenimente asupra economiei uh, Irlandei. Știu că în proiectul de uh, buget privind Irlanda faceți trimitere la uh, această chestiune și mă întreb uh, cum ar trebui să arate un uh, șoc asimetric din punctul de vedere al uh, reducerii creșterii economice și care ar fi impactul asupra poziției uh, fiscale. Pentru că eu cred că trebuie să ne pregătim pentru cea mai proastă situație posibilă. Și apoi, deviația PIB, la care, s la care se tot referă domnul comisar Moscovici, este vorba de procesul uh, mediu din, din ultimii patru ani. Și mă întreb, Comisia Europeană poate să facă noi propuneri în acest domeniu care să reflectă realitatea deviațiilor uh, PIB, mai ales când vine vorba de Irlanda sau de alte state unde schimbările uh, uh, demografice sunt, sunt importante și uh, Uh, performanța bună a exporturilor, de exemplu, are un, uh, are un impact. Există diferite grupuri de lucru care discută uh, metodologia calculării deviației PIB și aș dori să vă întreb dacă puteți să ne spuneți care este situația actuală a discuțiilor din aceste grupuri. Și apoi a, a treia întrebare, programul de supraveghere a um, evoluțiilor uh, economice din uh, Dublin în urma programului uh, respectiv. Programul dedicat uh, Irlandei s-a încheiat, uh, perioada ulterioară acestui program s-a încheiat și acum de ce se continuă cu uh, asemenea misiuni de, de, de, de asemenea. Deci, și ultima remarcă se referă la deficient, la lacuna investițiilor, care este cu aproximativ 20 la, de 20% în Irlanda. Oare statele care au trecut printr-un program de, aj- de ajustare nu ar trebui să se bucure de un, de un grad mai mare de flexibilitate privind investițiile? După cum am spus, este vorba de statele membre care au asistat la o reducere atât de mare a investițiilor private și publice datorate uh, magnitudinii crizei. Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește economia Irlandei, vedem într-adevăr că aceasta crește uh, destul de puternic, 4,8 în acest an, 3, uh, mai, mai mult de 3% anul viitor. ținând seama de situația negocierilor uh, legată de Brexit uh, actuală. Nu știm care va fi rezultatul acestor negocieri, însă nimeni nu își dorește să nu ajungem la un acord. Comisia Europeană își dorește încheierea unui acord cu Regatul Unit, astfel încât retragerea acestea din Uniunea Europeană să fie uh, controlată. În ceea ce privește deviația PIB, într-adevăr există un grup de lucru care discută această chestiune care încearcă să modifice metodologia comună și insistă asupra acestui aspect. Este vorba de o metodologie comună folosită de statele membre uh, care pentru a fi modificată uh, necesită acordul tuturor uh, statelor mem- membre. Este foarte, este o activitate dificilă pentru că există abordări contradictorii uneori, însă oricum când uh, vine vorba de evaluarea, de analizarea deviației PIB și Comisia Europeană poate să recurgă la mm, instrumente de uh, plauzibilitate a informațiilor pentru a evalua deviația PIB din uh, statele membre și cu cât uh, Uh, dimensiunea economiilor este mai mică, cu atât uh, diferențele între deviația PIB pot să fie mai mare. În ceea ce privește uh, supravegherea continuă de după încheierea programului de ajustare din care a făcut din, din care, de care, din care a, făcut, a cărui obiect a, a fost Irlanda, uh, ei bine, o mare parte a datoriei încă nu a fost replătită și acest lucru face obiectul acestei supravegheri, monitorizări. Apoi, în ceea ce privește lacuna legată de uh, investiții, încercăm să rezolvăm această problemă prin intermediul diferitelor politici europene. Investiți, investițiile sunt prioritatea cea mai importantă din analiza anuală a creșterii, de exemplu. Când, când uh, discutăm performanța fiscală a statelor membre, de asemenea, insistăm asupra importanței investițiilor și în contextul recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte, când exa- examinăm de asemenea modul în care este compus bugetul unei țări, încercăm să vedem dacă uh, dă o prioritate suficient de mare investițiilor și astfel încercăm să acoperim această lacună de investiții. Mulțumesc! Voi fi foarte succint pentru că Valdis a spus deja lucrurile esențiale. Întotdeauna mm, pe mine mă bucură faptul că pot să vizitez uh, Irlanda. Când vizitez Irlanda, de obicei discutăm mai degrabă taxele și nu monitorizarea uh, în urma încheierii acestui uh, program de ajustare și mă bucură faptul că Irlanda se va implica în toate deciziile importante pe care le vom lua în anul 2018 Uh, lista neagră a paradisurilor fis, uh, fiscale, uh, raportarea publică, uh, rolul uh, inter, intermediarilor, uh, baza comună consolidată de impunere fiscală pentru uh, societățile comerciale, deci colaborăm foarte bine cu prietenii noștri din Irlanda. Pentru mine este de fiecare dată o plăcere prezența mea în Irlanda, pentru că <laughs> aflu, primesc un răspuns direct din partea colegilor din Irlanda asupra calității uh, propunerilor mele. Valdi s-a explicat care sunt regulile. Până când uh, nu se replătește un procent de 75% din datorie, se continuă monitorizarea respectivă. Acestea sunt regulile și Comisia trebuie să le să vegheze la respectarea lor. Dacă aceste reguli sunt uh, uh adecvate sau nu, dacă este legitim ca programul de, monitoriz- uh, de monitorizare să continue ani și ani, rămâne de văzut. Însă aceste, acest, această ă, monitorizare nu este un lucru rău. Ă, prognozele de viitor sunt ă, extraordinare când vine vorba de creșterea economică și ne bucură să vedem acest lucru și pentru mine este întotdeauna o plăcere să intervin în Eurogrup să spun că am avut o misiune în Irlanda, încununată de succes, că lucrurile se desfășoară atât de bine acolo, deci nu trebuie să vă temeți deloc din partea acestor uh, misiuni de monitorizare. Însă pot să înțeleg că la un moment dat vă, vă săturați, uh, ați dori să depășiți această etapă în urma încheierii programului, uh, programului respectiv. Însă acestea sunt regulile și noi trebuie să vedem la respectarea lor. Trecând acum la Brexit, până acum impactul Uh, asupra economiei irlandeze se leagă de uh, deprecierea lirei sterline în comparație cu uh, euro și ținând seama de faptul că în continuare se negociază termenii retragerii Regatului din Uniunea Europeană, prognozele noastre pe anul 2018 pornesc de la premisa status quo-ului a schimburilor comerciale, din punctul de vedere al schimburilor comerciale între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Nu am putut să ținem cont de ce s-a discutat până acum în uh, contextul negocierilor uh, privind articolul 50. Am avut nevoie de o prognoză, însă nu o prognoză care poate fi interpretată ca o poziție uh, politică din punctul nostru de vedere. Economia Irlandei este foarte deschisă, deci uh, Uh, poate să simtă orice schimbare din punctul de vedere al politicilor fiscale internaționale, din punctul de vedere al uh, schimburilor comerciale, nu doar din relațiile cu Regatul Unit, dar și cu uh, Statele Unite ale Americii. CCCTB, de asemenea, este o propunere foarte bună uh, pentru Irlanda și sunt sigur că vom reuși împreună să găsim o soluție. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira, numele uh, socialdemocraților. Mulțumesc, o să vorbesc în limba portugheză. Am două întrebări. Prima dintre ele are un caracter mai gen- general. În momentul în care evaluați planurile de proiecte uh, bugetare, Comisia Europeană poartă dezbateri uh, serioase cu statele membre nu doar uh, despre respectarea regulilor, ci și despre cum sunt interpretate aceste reguli. Pentru că uneori există uh, diferențe importante uh, din, când vine vorba de ce înseamnă creșterea economică potențială, ce înseamnă deficitul structural. Există aceeași problemă legate de cum trebuie uh, clasificate măsurile extraordinare. Autoritățile naționale de statistică, Eurostat, încearcă uneori și au, au nevoie uneori de luni și luni de zile pentru a uh, lua o decizie despre cum trebuie să clasifice o anumită măsură. Uh, regulile bugetare par să fi devenit atât de complicate încât nimeni nu le mai înțelege. Și aș dori să întreb Comisia Europeană cum răspunde apelurilor fo- uh, formulate de anumite state membre pentru a um, clarifica aceste uh, norme. A doua întrebare se referă la situația specifică din Portugalia. Uh, în ciuda riscurilor identificate de Comisia Europeană, toată lumea, inclusiv Comisia Europeană, a recunoscut faptul că situația bugetară și fiscală a Portugaliei în acest an s-a îmbunătățit în mod uh, semnificativ. În, uh, în acest an, uh, creșterea economică a Portugaliei depășește media din zona euro și prognozele Comisiei Europene legate de deficitul uh, bugetar și de datorie uh, sunt de asemenea uh, optimiste. În anul 2015 situația era una diferită și astăzi chiar și Comisia Europeană consideră că deficitul structural s-a îmbunătățit în, 2000, în anii 2016, 2017 și în 2018. Se pune întrebarea dacă reducerea deficitului structural este suficient de mare sau nu. Deci mă întreb, rezultatele anterioare au dus la o revizuire pozitivă a prognozelor economice în dialog cu autoritățile din, uh, din Portugalia. Comisia a reușit oare să uh, aibă un grad mai mare de încredere în economia uh, portugheză? Oare va reuși în continuare această economie să ne surprindă în mod pozitiv prin rezultatele obținute? Mulțumesc! Mulțumesc. În ceea ce privește aceste două puncte, dialogul. Se poartă un dialog uh, uh, structural la nivel uh, tehnic? Există norme comune din punct de vedere statistic și Eurostat depune un efort din punctul de vedere al com- comparabilității acestor informații. În ceea ce privește economia Portugaliei, poate vă aduceți aminte că evaluarea noastră recunoaște în primul rând faptul că performanța economică a Portugaliei este puternică din punctul de vedere al creșterii economice, recunoaștem în același timp faptul că deficitul fiscal în mod evident a fost redus uh, destul de mult și în al treilea rând recunoaștem eforturile uh, de reforme structurale. Însă, după cum ați menționat acest lucru, acest efort structural nu este suficient de mare. Dacă uh, evaluăm criteriile aplicabile, trebuie să menționăm acest lucru, trebuie să menționăm că este nevoie de, va fi nevoie de eforturi suplimentare în acest sens. În același timp, este adevărat că în trecut am observat că în cele din urmă rezultatele din Portugalia erau mult mai bune decât uh, previziunile pe care le făcusem noi. Nu ar trebui să uh, ne surprindă acest lucru pentru că abordarea noastră trebuie să fie una precaută, una prudentă. Pe parcursul semestrului avem posibilitatea să ne adoptăm, să ne adaptăm uh, poziția la rezultatele reale. Dacă avem încredere în economia Portugaliei, răspunsul este da Însă această încredere nu trebuie să pună sub semnul întrebării că este nevoie de anumite uh, ajustări. Aceasta este atitudinea și poziția Comisiei Europene. În continuare trebuie să fim vigilenți uh, față de ce se poate întâmpla pe viitor. În acest moment, Portugalia trebuie să continue cu reformele structurale. Mulțumesc, doamna Virnic, din partea grupului ALDA. Dear Mr. Dombrovskis and Mr. Mos- Mulțumesc, domnule Dombrovskis, domnule Moscovici. În primul rând, mă bucură faptul că, în conformitate cu proiectele de buget, un singur stat e supus riscului de neconformitate. Dar astăzi m-aș concentra pe altceva. S-a spus că regulile SGP sunt complexe, impredictibile și nu se bazează pe criterii observabile. Raportul anual pe 2017 a Bordului Fiscal European a sugerat că trebuie să ne bazăm pe o singură ancoră fiscală, deficit sau surplus. Are în vedere Comisia Europeană o abordare care să aibă în vedere opțiunea pentru una dintre aceste ancore. S-a mai spus de asemenea că regulile sunt complexe și trebuie să includă un anumit grad de flexibilitate. În această privință și raportul uh, am mai spus că complexitatea poate fi redusă prin clauze de salvgardare bine definite. Și aici acestea ar trebui să îndeplinească mai multe condiții. Ar trebui să fie vorba de recomandări independente și evaluare din partea unui organism independent pentru a evita păreri oportuniste. Sunteți de acord cu astfel de concluzii? Cine ar trebui să fie un astfel de organism independent? De pildă, ar trebui ca răspunderea să fie la acest Consiliu de Supraveghere, la nivelul Comisiei sau uh, în altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Evident că există responsabilități clare stabilite prin tratat. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește complexitatea regulilor, evaluăm în momentul de față acest lucru și nu e o discuție simplă, pentru că dacă ne uităm la reguli foarte simple, deseori ne confruntăm cu pretenții din partea statelor membre, cum că una sau alta dintre chestiuni nu sunt avute în vedere. Dacă începi să ții cont de mai mulți factori, atunci regulile devin uh, din ce în ce mai complexe. Deci, uh, asta este situația. Și se bazează, într-adevăr, pe criterii neobservabile, și anume decalajul de productivitate și uh, dezechilibrele structurale de la nivelul bugetului. Încercăm să vedem cum anume putem simplifica regulile, cum să le facem mai predictibile. Această activitate a avut loc și în cadrul ECOFIN, inclusiv sub președinție olandeză la Amsterdam, unde această activitate părea să meargă în direcția folosirii unor valori de referință mai mult bazate pe cheltuieli. Deci un control mai strict a cheltuielilor și o perioadă mai lungă de agregare, reducând astfel volatilitatea. Asta se discută în momentul de față. În ceea ce privește deficitul sau datoria, aș spune că ambele criterii trebuie avute în vedere pentru că pe termen mai lung, sigur am uh, putea argumenta în favoarea datoriei pentru că acest uh, indicator este important pentru sustenabilitatea pe termen lung al finanțelor publice, dar uh, și deficitul este important în, ca imagine de moment. În ceea ce privește flexibilitatea Există un anume grad de flexibilitate în pactul de stabilitate și creștere și acest grad de flexibilitate a fost deja reflectat într-o comunicare a Comisiei în ceea ce privește cea mai bună utilizare a flexibilității în uh, conformitate cu actualele reguli ale Pactului de Stabilitate și Creștere, cum anume se modulează um, regulile pe ciclu economic și și acolo facem o evaluare generală. Nu aplicăm întotdeauna toate regulile pur și simplu matematic. În ceea ce privește arhitectura instituțională, supravegherea performanțelor statelor membre uh, pe finanțe ține de prerogativele Comisiei Europene și credem că ar trebui să rămână așa, iar Bordul Fiscal European vine cu consultanță independentă, <clears throat> atât expost în ceea ce privește aplicarea regulilor, dar și ex ante în ceea ce privește uh, poziția din uh, zona euro. Și concluziile FSB au fost că a existat o implementare în ansamblu satisfăcătoare a pactului de stabilitate și creștere, permițând uh, un echilibru între sustenabilitate fiscală și susținerea creșterii economice. Mulțumesc! Miguel Biegas, vă rog. Eu tinha duas questões. Eu aveam două întrebări, mulțumesc. O primă întrebare, așadar, cu caracter metodologic și a doua cu caracter mai general. În uh, aprecierea pe care o face Comisia despre bugetul de stat al Portugaliei, ceea ce face să difere viziunea guvernului de cea a Comisiei este, sunt puncte procentuale doar. Aceasta este, de fapt, datorată calculului produsului, uh, care este, până la urmă, în funcție de uh, cheltuierile primare și o întrebare pe care o am eu, care este foarte simplă, de fapt, se leagă exact de variabilele prin care se calculează acest lucru. Vreau să știu dacă este rezonabil să întrebăm dacă Portugalia riscă să nu respecte regulile, pentru că pentru populația din Portugalia e greu de înțeles cum se face ca o țară care are un deficit nominal de 1,4 să se găsească deodată într-o situație în care îi se mm, poate uh, se poate găsi în situația de risc uh, când așadar Comisia în ultima vreme nu a făcut decât să încerce să impună poporului portughez agenda sa neoliberală, e greu de explicat așa ceva. A doua întrebare este una de ordin general. Portugalia din 2015 a început o nouă a luat-o pe o nouă cale. Se vede că pentru lucrători și pentru șomeri situația se degradează și foarte multe persoane au în Portugalia câștigă 300 de euro, iar salariul minim nu atinge 600 de euro. Avem un efect de multiplicat viitor cu creșterea și soldul bugetar. Deci întrebarea pe care o pun eu este dacă nu considerați că este exagerat să evocăm aceste 0,25% din PIB ca obiectiv pe termen mediu pentru a ajunge la un uh, sold structural, așa cum îl doriți dumneavoastră. Într-o țară precum Portugalia, care astăzi încă mai prezintă deficite și uh, întârzieri pe care le pot depăși, le poate depăși, Există o nevoie foarte clară, absolută de investiții publice. Nu credeți că acest obiectiv pe termen mediu este excesiv? Și aș fi vrut să știu dacă Comisia prevede să revizuiască obiectivul în cadrul unei traiectorii care ar fi mai puțin favorabilă austerității. Mulțumesc. Monsieur Viegas, uh... Domnule Viegas. În primul rând vreau să vă amintesc care sunt regulile noastre și în vederea regulilor noi ne poziționăm, noi comisia, și le aplicăm. Dacă e să ne uităm pe de o parte la normele de cheltuieli și deficitul, la deficitul structural, într-adevăr există un uh, risc de deviere semnificativă față de uh, eforturile structurale care sunt necesare, care ar trebui să fie de 0,6% până în 2017 și în 2018. Am răspuns domnului Pereira înainte că aceasta nu ne împiedică să considerăm că efortul care s-a făcut ceva este, deja este foarte mare și nu ne împiedică nici să vedem că diferențele vor fi din nou evaluate în cadrul uh, anului viitor și noi avem încredere în, în economia portugheză. Știți că și în alte țări pe care le cunosc foarte bine există riscul de nonconformitate și Franța e în această situație, ceea ce nu înseamnă că nu avem în continuare uh, încredere în dorința țării de a se redresa și uh, că nu considerăm că țara dorește, ori țară nu dorește să iasă din procedura de deficit excesiv. E adevărat că în cadrul unei proceduri uh, care nu are consecințe imediate, uh, nu avem o, o plusvaloare neapărat, și, dar să știți că uh, nu trebuie să încărcăm anumite măsuri cu o emoție pe care nu o au în cadrul dialogului nostru, nu s-a schimbat nimic. Nu ne împiedică acest să avansăm. În ceea ce privește economia portugheză, nu trebuie să ne pronunțăm pe politica internă portugheză, pentru că economia este foarte bogată, foarte funcționează foarte bine și are un șarm al său special, dar ă, mi se pare că discursul dumneavoastră despre politicile neoliberale ale Comisiei este puțin depășit cumva. Eu cred că portughezii, portughezii nu trebuie să se plângă de această comisie, pentru că această comisie a refuzat atunci când, când Portugalia a făcut eforturile de a ieși din programul de Berlin să uh, impună mai departe austeritatea în Portugalia. Noi nu împiedicăm guvernul actual și nici guvernul dinainte să continue cu politicile pe care le-a decis și mă bucur că uh, funcționează chiar dacă nu este o politică neoliberală. Deci noi nu impunem nimic de acest gen Portugaliei. Suntem conștienți de continuarea uh, acestei uh, percepții de inegalitate, de dificultățile pe care le aduce criza și, în general, pe care le cunoașteți foarte mulți din cetățenii dumneavoastră. Dar, oricum, atâta timp cât regulile sunt respectate, când evoluăm într-un cadru uh, bine definit, lucrurile sunt sub control. Trebuie să vă spun și că această comisie nu a cedat uh, față de o abordare uh, nominalistă. În 2016 ne gândeam la eventuale amende pentru Portugalia, la reducerea fondurilor structurale. Eu cred că am avut însă înțelepciunea să considerăm că nu era un moment potrivit să facem așa ceva și am avut dreptate pentru că la șase luni după aceea Portugalia a ieșit din procedura de uh, deficit excesiv. Așadar, să nu credeți că această comisie a avut vreo intenție deosebită uh, pentru poporul portughez. Și în legătură cu obiectivul uh, pe termen mediu pentru soldul, uh, pentru din partea structurală, nu. Regulile se aplică 0,25%, spune comisarul, poate să fie modificată, însă dacă avem o situație ciclică negativă, ceea ce nu este cazul uh, Portugaliei, pentru că Portugalia face totuși, se descurcă destul de bine, mai ales în legătură cu față de trecutul său. Mulțumesc. În legătură cu contribuția Parlamentului, Suntem într-o situație oarecum ciudată pentru că Comisia are uh, obligația de a stabili anumite obiective pe termen mediu, dar uh, și statele membre trebuie să participe la stabilirea lor. În fine, spune președintele. E un punct foarte interesant oricum la care am putea să ne mai gândim, dar haideți să trecem la următorul vorbitor acum, Marco Vali, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să pun întrebările în italiană, vă dau timp să vă puneți căștile. Două întrebări. În legătură cu panelul precedent, de fapt unde n-am putut să iau cuvântul, că n-am avut timp și aș fi vrut să întreb comisarii ce se întâmplă cu situația cu deficit, deficitele și problemele legate de datorie. Nu este foarte clar, este clar această parte, dar n-am înțeles cum se rezolvă dezechilibrele excesive macroeconomice și situația unor țări precum Olanda, Germania. Aș fi vrut să înțeleg când o să procedați uh, la rezolvarea acestei probleme și dacă se vorbește de o ipoteză eventuală de revizuire uh, al cadrului instituțional european pentru a propune transferuri fiscale de la aceste țări care au exces, uh, surplusuri excesive față de celelalte țări din Uniunea Europeană și dacă ați fi de acord cu așa ceva. În ceea ce privește problema datoriei țărilor precum Italia, am văzut că avem niveluri foarte ridicate de 133% pășire și aș fi vrut să înțeleg cum un procent atât de mic de reducere la nivelul Comisiei poate să aibă efecte structurale uh, și dacă nu ar fi bine totuși să folosim momentul pozitiv acum pentru a uh, investi mai bine resursele, pentru a încerca să cheltuim uh, așa cum trebuie aceste fonduri pentru ca să încercăm să relansăm creșterea. Mi se pare un instrument mult mai bun decât să luăm, facem mici economii de decimale și să încercăm să ne dăm mulțumiți cu așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, cu procedurile în cadrul procedurilor macroeconomice, vorbeam despre mecanismele pe care le avem la dispoziție și în runda anterioară de discuții și de analize și ceea ce monitorizăm într-adevăr sunt dezechilibrele macroeconomice nu numai în contextul deficitelor, ci și în contextul surplusurilor foarte mari. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, Germania și Olanda sunt uh, subiectul unor dezechilibre macroeconomice și acesta este și motivul pentru care ele sunt acum uh, subiectul unor revizuiri profunde în cadrul mecanismelor noastre de raportare. Și vom reveni uh, cu evaluarea noastră probabil anul viitor pentru ca să putem după aceea și să reflectăm aceste viziuni în recomandările specifice de țară către statele membre. Apoi, în legătură cu traiectoria fiscală. Ați întrebat în contextul Italiei, dar e vorba de un context mai larg. Exact aceasta este valoarea noastră și aprecierea noastră și anume că este nevoie de un echilibru între creșterea economică și sustenabilitatea fiscală și dacă suntem gata, trebuie să vedem dacă suntem gata să avem o abordare diferențiată. Țările care au datorii mai mari aduc îngrijorări mai mari, bineînțeles, și acestea ar trebui să-și continue ajustările față de obiectivele pe termen mediu, obiectivele bugetare. Iar Italia are o cea mai mare ra, raport între uh, datorie și PIB în zona euro, deci trebuie aici să încercăm să redresăm această traiectorie pentru ca să avem mai multă marjă de manevră în cazul în care mai apar șocuri pe piațe sau piețe sau în alte părți în viitor. Acesta este chiar abordarea pe care noi o urmăm. Mulțumesc! Thank you, um, Gerolf Annemans. Domnul Anemans are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc în olandeză. Eu aș dori să vorbesc cu Comisia Europeană despre proiectul bugetar al Belgiei linia de bază a Ministrului de Finanțe ne arată că uh, există semne de schimbare și citesc de aici există mai multe venituri din fiscale, dar comisia ajunge la concluzia, mă uit aici, că deficitul bugetar în Belgia crește continuu și cu îndatorarea uh, Uh, datoria publică nu s-a redus destul. Între timp, guvernul belgian a um, reușit să, țin, să obțină o situație mai echilibrată, mai ales pentru anul viitor. Puteți să ne spuneți însă mai multe despre analiza datoriei Belgiei și puteți să ne spuneți și despre riscurile pe care le vedem pe termen mediu, așa cum ați spus-o și în uh, raportul dumneavoastră riscul unei devieri uh, masive, o deviere de la uh, calea de prevăzută de restructurare. Este destul de serios ce scrieți aici și vreau să știu care e părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Ok. Uh, as far as... Da, mulțumesc. În legătură cu Belgia, situația se îmbunătățește și datorit, în funcție de previziunile pe care le-am făcut de 2,5% din PIB în 2016, 1,5% în 2017 și din punct de vedere structural așteptăm o îmbunătățire de 0,7% din PIB anul acesta. Așadar, vedem un, uh, roadele unui dialog foarte pozitiv și foarte intens cu guvernul, care acum se văd. Avem însă două îngrijorări în legătură cu procesul de conciliere. Prima se referă la progresul care s-a făcut în 2015 și 2016 împreună, având în vedere devierea considerabilă de la bugetul 2016. Așteptăm ca devierea pentru ambii ani să depășească marginile prevăzute. Avem o a doua îngrijorare cu privire la planurile bugetare pentru 2018, pentru că din nou se constată o deviere de la limitele care sunt permise în 2018 un împrumut care depășește limita pentru 2017 și 2018 împreună. Proiecțiile noastre arată același lucru, același risc și deci cerem autorităților să facă toate eforturile ca să se asigure că bugetul 2018 este uh, conform cu ceea ce s-a, cu previziunile făcute. Avem de asemenea senzația că consultările că aceste uh, evoluții se bazează și pe schimbări în cadrul cheltuielilor și ratei dobânzii, dar uh, suntem pe cale să observăm situația. Să înțeleg, domnule președinte, dacă îmi permite să mai pun o întrebare suplimentară. Trei minute, vă rog. Înțeleg că există, că lucrurile sunt cât de cât în regulă, că nu sunteți încă în panică față de Belgia, dar că în ciuda 105% din PIB, Belgia totuși este considerată de către dumneavoastră ca fiind o țară pozitivă din acest punct de vedere. Oui, je pense avoir répondu à cette question. Uh, da, credeam că v-am răspuns da la întrebare. Thank you. Tom van den Domnul Van den Candelare, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare către domnul vicepreședinte Dombrovskis. O întrebare care se bazează pe situația Italiei și a Belgiei. Lucrurile stau în felul următor. Am constatat că Italia și cu Belgia nu a ajuns la uh, nivelul de îndatorare pe care ar fi trebuit să-l aibă. Eu, ca uh, belgian, mă gândesc că este grav dacă Belgia este a treia țară îndatorată după Italia și Portugalia și uh, după Italia și Portugalia, dar avem în același timp costurile cele mai ridicate aproape pentru uh, populație. Numai în uh, Slovenia lucrurile stau mai rău, deci în, uh, dacă avem o extindere mare în, pe viitor, Cheltuielile sociale vor fi la, cu 13 miliarde mai sus decât astăzi. Deci ceea ce, în ceea ce privește Belgia și alte țări din Europa, e clar că um, demografia, aș spune cuvântul, populația este mai bătrână și va fi o mare problemă acest lucru. În pachetul din toamnă am citit așa ceva și este foarte dificil. Întrebarea este dacă putem rezolva problema îmbătrânirii populației și cum se poate descrie ea în termenii economici um, și care sunt recomandările alternative pe care dumneavoastră le faceți. Mă gândesc că Comisia Europeană ar putea să joace în această privință un rol mult mai util, ați putea să faceți recomandări în ceea ce privește îmbătrânirea. Vreau să vă pun o întrebare de aceea. Cum poate Comisia Europeană să își asume responsabilitățile mai bine și să țină cont de această tendință în societate. Mulțumesc! Well, uh, uh, thank you for this. Mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu performanța fiscală, bineînțeles că vrem să avem o datorie mai puțină, un deficit mai mic și evoluții pozitive mai ales în legătură cu deficitul bugetar din Belgia, pentru că acesta merge deja în jos, a ajuns la o previziune de 1,5% și 1,4% pentru anul viitor, de la 2,5%. Vedem de asemenea un echilibru structural stabil la 1,5% pentru anul acesta și pentru anul viitor, dar evaluarea noastră totală este că Belgia intră în risc de nonconformitate pentru că uh, Mm, cu nivelul acesta de datorie publică va fi foarte important să vedem ce se întâmplă cu deficitul structural bugetar, pentru care, care ar trebui să coboare și datoria publică să scadă mai repede. Totuși vedem deja că datoria publică este 100,5%, 1,3%, 103,8% anul acesta, am cer scuze, și 102 uh, uh, aproximativ anul viitor. Când evaluăm performanța fiscală, trebuie să evaluăm și uh, sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice și populația care îmbătrânește și problemele care apar pe asigurările sociale și pe îngrijirea medicale, care sunt un parametru care contează și pe care noi îl monitorizăm. Astfel am recomandat măsuri, de exemplu, pentru reforma pensiilor. Pensii din al doilea pilon, legătura dintre pensii, pensii, vârstă și așteptarea vieții și mai multe puncte pentru ca să ne asigurăm că în situația unei populații care îmbătrânește, trebuie totuși să putem să ne asigurăm de o sustenabilitate pe termen lung a finanțelor publice și nu întotdeauna în ceea ce privește neapărat numai uh, evaluările fiscale, dar și în legătură cu uh, recomandările specifice de țară, pentru că și acesta au o incidență asupra sustenabilității. Mulțumesc! Ok, so Thank you. Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac și eu un comentariu foarte scurt, pentru că eu personal consider că există o situație foarte specifică Recunosc eforturile Comisiei de a aplica în mod inteligent uh, un set de reguli existente, ținând cont de ciclul economic și de specificitățile acestuia, pentru că avem o trăsătură specifică de redresare care este legată de dinamica salariilor și e o situație foarte dificilă. În același timp, este adevărat că întregul set de proceduri care este necesar pentru a permite asemenea deznodământ e departe și arată o oarecare atmosferă de oboseală uh, față de realitățile care încearcă să se adapteze la sistemul de reguli foarte flexibil, dar foarte complex și poate că ar fi bine să găsim o regulă mai simplă înainte să găsim rezultatul final, pentru că întreaga procedură de justificare e destul de complicată și de uh, provocatoare. Deci eu zic că este clar că nu este foarte ușor să schimbi, pentru că există reguli foarte clare, legislație în tratate, și e nevoie de schimbări în legislație, în cadrul legislației uh, soft. Dar m-ar interesa cum reconciliați noastră această evaluare care este foarte pertinentă cu următorii pași care urmează. Pe de o parte, discuțiile despre simplificarea și nivelului de output și diferența lor și, pe de altă parte, um, consecințele guvernanței pactului de stabilitate și al pactului fiscal. Pentru că, pe de o parte, dacă nu uh, va afecta legislația, va avea totuși o domeniu de aplicabilitate foarte redus. Legislația rămâne legislație. Pe de altă parte, avem anumite componente care sunt afectate în mod potențial și sigur că acest Parlament nu s-ar bucura de nicio procedură în care n-am fi implicați complet ca colegislator, dar am mai spus acest lucru deja. Dar dincolo de aspectul acesta, pe mine mă interesează cum vedeți dumneavoastră uh, această etapă ca parte a călătoriei către o aplicare mai bună a mecanismelor bazate pe reguli. Eu sunt destul de sceptic în legătură cu bordul fiscal care să primească mai multe prerogative. Dar uh, e clar că se poate ca aceste instrumente să ne ajute să ajungem la, un, la instrumente mai potrivite pentru o situație foarte dificilă de reconciliere a politicilor fiscale naționale cu regulile comune și cu econ- realitățile economice într-o manieră cât se poate de interdependentă. Mulțumesc. Uh, okay, uh, Mr. Uh, Chair, uh, thank you for this. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această întrebare. Este într-adevăr uh, un lucru pe care îl uh, analizăm și noi acum. Sunt aceste efecte de compensare între simplicitatea regulilor și uh, includerea unui număr mai mare de factori. Nu venim așadar cu soluții extrem de simple pe ansamblu, deși simplicitatea este atractivitatea în acest sens, dar de fiecare dată când încercăm să simplificăm, statele membre ne uh, invocă faptul că nu ținem cont de diferitele aspecte specifice din țările respective. Așadar, trebuie să existe o evaluare generală și uh, um, latitudinea Comisiei de a aplica regulile, asta și versus predictibilitatea aplicării. Uh, și aici trebuie găsit un echilibru inteligent și lucrăm și la asta. Și atunci când vorbim despre deviația PIB și alte elemente pe care le urmărim, așa cum s-a discutat la Amsterdam, la Ecofin, ideea de a pune mai uh, mult accent pe valori de referință în ceea ce privește cheltuielile, beneficiul statelor membre și să avem și perioade de agregare mai lungi. În ceea ce privește integrarea, guvernanței um, um, pactului uh, fiscal, um, lucrăm în momentul de față și pe partea aprofundării Uniunii Economice și Monetare și integrarea în cadrul comunitar, însă acest lucru presupune să ținem cont și de flexibilitatea care figura în pactul de stabilitate și creștere. Și, într-adevăr, scopul integrării în cadrul comunitar, printre altele și a instrumentului de stabilitate, este consolidarea responsabilizării și a responsabilității și în fața Parlamentului European. În ceea ce privește prerogativele Consiliului Fiscal, acestea sunt clar definite. Este un organism consultativ care face o evaluare a aplicării regulilor fiscale din UE și oferă recomandări de perspectivă în ceea ce privește abordarea fiscală corespunzătoare pentru viitor însă nu înlocuiește atribuțiile Comisiei Europene de supraveghere fiscală a statelor membre. Aceste atribuții ale Comisiei nu s-au modificat. Mulțumesc. Aș adăuga doar câteva cuvinte. Abordăm această chestiune cu noul pachet din decembrie, dar în ceea ce privește simplificarea, uh, discuția nu se va încheia în decembrie. Va trebui să facem o revizuire ulterioară a pachetului două acte și a pachetului de șase acte, dar încă o dată nu există o soluție unică pentru toată lumea, ceva simplu care să fie și flexibil în același timp și de aceea Comisia are o serie întreagă de limite, dar aș uh, argumenta rolul important pe care îl joacă pentru că încercăm să găsim echilibru cuvenit. Și cred că atribuțiile Comisiei în acest sens ar trebui păstrate pe deplin. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să încheiem, dar Domnule Șamov, doreați să interveniți uh, la intervenții spontane? Vă rog, dar foarte succint. Uh. Sigur că da. Un minut, chiar mai puțin. Vreau doar să vă amintesc că nu putem citi că Spania nu își prezintă bugetul. Și când îl prezintă, spune că numai Catalonia nu are buget. Eu vorbesc aici ca spaniol și ca european. Dacă vreți să faceți un serviciul, un serviciu poporului spaniol, nu acceptați acest gen de încercare de eludare a responsabilităților guvernului. Ceea ce s-a întâmplat în Catalonia nu este o opțiune din, un, și o, o încercare, o chestiune care a ieșit dintr-o conjunctură, ci ceva ce se pregătește de 15 ani. Deci trebuie să le cereți din punct de vedere bugetar două lucruri Recuperarea pieței unice este esențială și schimbarea radicală în distribuirea puterii. Dacă nu, nu vom avea niciun buget. Nu ajutați dacă sunteți așa de laxi. Asta e ceea ce vreau să spun. Nu suntem permisivi, să știți, dar trebuie să ne uităm și la realitățile politice. Am făcut înainte o scurtătură cumva în ce spuneam. Sigur că situația politică în Catalonia, pe care nu vreau să uh, o judec acum uh, față de antecedentele sale, față de consecințele sale, dar ea explică totuși în parte că la ora actuală nu există capacitate pentru a vota bugetul. Deci am distins de aceea situația Spaniei de situația Austriei, Germaniei, unde nu avem astfel de conflicte. Avem un guvern în Spania, totuși, acest guvern însă nu este un guvern uh, care este doar acolo ca cu rol de acting government, ci este un guvern uh, concret. Deci v-am zis doar că vom amâna puțin situația. Germania și Austria, din alte motive, sunt în altă categorie. Noi cerem însă ca bugetul să fie prezentat cât se poate de repede, respectând cu totul criteriile europene. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Putem încheia acest schimb de opinii și, într-adevăr, prerogativele Comisiei sunt clar stabilite nu doar în legislație, ci și în tratate. Și prin legislație deja am uh, limitat marja de apreciere care e mai amplă în tratat și evident că E o limită până la care se poate merge cu acest lucru fără a intra în contradicție cu însuși tratatul. De aceea uneori sunt surprins de anumite sugestii politice care, uh, pe lângă faptul că analogică logică politică, nici nu sunt temeinice din punct de vedere juridic. Mulțumesc așadar pentru participare și reuniunea se încheie aici.